noastră de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată vicepreședintelui Comisiei în legătură cu implementarea orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuția împotriva celor persecuți ca, percepuți ca fiind homosexuali în Cecenia, Rusia. Dau cuvântul acum, în primul rând, celor cinci autori acestei întrebări de cuvântul, în primul rând, doamna Soraya Post. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Din februarie am primit rapoarte credibile și îngrozitoare din Rusia și Cecenia în legătură cu actele oribile împotriva bărbaților homosexuali. Oficialii spun că nu există homosexuali în Cecenia, însă în același timp îi adună pe uh, Uh, cei uh, homosexuali s-au preceput ca fiind uh, homosexuali și îi torturează pentru ca aceștia să divulge numele altor persoane homosexuale. Uh, și uh, mulți plătesc uh, bani pentru a fi eliberați, care bani ajung în uh, mâinile poliției și autorităților. Am primit uh, rapoarte prin care familiile și-au omorât proprii membri ai familiei de rușine că sunt homosexuali. Atunci când se dezumanizează grupuri de oameni, uh, Uniunea Europeană trebuie să acționeze, pentru că Uniunea Europeană este fortăreața uh, drepturilor omului egale pentru toată lumea. Avem datoria specială de a proteja persoanele LGBTI care au nevoie de asemenea protecție cu vize de protecție umanitară. Baza întrebării noastre pentru SEAE este cum uh, asigură implementarea acestor orientări uh, LGBTI. Uh, cinci activiști homosexuali au fost deținuți la Moscova atunci când uh, duceau o petiție în legătură cu anchetarea crimelor din Cecenia. Mai mult de 2 milioane de persoane au semnat această petiție. Trebuie să susținem pe cei 2 milioane, trebuie să susținem comunitățile LGBTI din lume și, în special, acum uh, comunitatea LGBTI din Cecenia și Rusia. Uh Thank you. Next... Vă mulțumesc. Urmează doamna Lunacek. Două minute. Thank you, Chair. Tomorrow is the Inter- Mulțumesc, domnule președinte. Mâine este Ziua Internațională împotriva homofobiei și de aceea port acest simbol în culorile curcubeului. Uh, să amintesc tuturor că este o zi în care toată lumea trebuie să susțină, așa cum facem noi în acest Parlament, lupta împotriva homofobiei, împotriva oricărei manifestări de violență în Europa și oriunde în lume. Și va fi o dezbatere în legătură cu ceea ce am aflat că s-a întâmplat în uh, Cecenia, în Federația uh, Rusă, în ultimele săptămâni. Sute de persoane au fost torturate, persoane din comunitatea gay sau care sunt suspectate că uh, fac parte din această comunitate, dintre care uh, câteva persoane au murit. Deci uh, trăiesc acești oameni într-o atmosferă de teroare. De fapt, nimeni pe planetă nu ar trebui să trebuiască să trăiască în asemenea clima de teroare. Iar cei care comit violențe trebuie să fie judecați implicați. Această rezoluție a fost pregătită de șase grupuri din acest Parlament. Apreciez această largă susținere pentru problematică. Noi solicităm regimului Cecen și Federației Ruse să protejeze comunitatea LGBTI a fi lesbian, a fi homosexual, a face parte din această comunitate se întâlnește pretutindeni în toate comunitățile, în toate popoarele de pe planetă. Este o realitate și uh, liniile directoare pe care le-am elaborat noi trebuie să fie implementate pretutindeni pe glob pentru ca cei care apără drepturile omului și drepturile comunității LGBTI să fie susținute și de către toți diplomații noștri Apreciez faptul că uh, Serviciul de Acțiune Externă își va uh, folosi uh, luminile curcubeului uh, proiectate pe clădire mâine. Mulțumesc. Doamna uh, Marin Björk va interveni pentru două minute. Mulțumesc. Mulți eh, dintre noi eh, au, au avut dificultăți în a citi acest eh, raport care se referă la crime, la amenințări și violența împotriva homosexualilor. Aceste tipuri de persecutări extreme sunt foarte greu de înțeles. Acest tip de violență extremă prezentată în raport este, din fericire, un lucru care se întâmplă destul de rar. Cu toate acestea, oamenii mor în Europa. Um, și în Orlando, la acel club uh, gay, au murit oameni. Și acest lucru uh, este foarte opresiv pentru tineri și pentru adulți din uh, Europa și în societatea noastră. Ce se întâmplă în Cecenia arată că homofobia poate duce la violență fatală. De aceea trebuie cu toții să combatem acest fenomen. De aceea cerem Uniunii Europene, statelor membre, Consiliului Europei, uh, să acționeze. Experții independenți ar trebui și ei să aibă acces și să poată investiga ce s-a întâmplat acolo. Responsabilii trebuie trași la răspundere. Nimic altceva nu poate fi acceptat. Și dorem să mai spun ceva. Vorbim aici despre familii și despre polici, serviciile de poliție. Ar trebui să fie cele două entități care ar trebui să ne asigure siguranța și din contră sunt cei care au făcut rău homosexualilor și care i-au ucis. Uh, homofobia este uh, un fenomen atât de patriarhal încât nu pot să mă exprim în cuvinte. Este ceva absolut uh, um, oribil. Um, complet uh, disgrațios. Trebuie să acționăm împotriva homofobiei, pentru că nu este doar Cecenia afectată, sunt toate țările noastre afectate, sunt foarte multe de făcut și avem totul de câștigat dacă transformăm societatea asta în ceva mai uh, demn și mă aștept să fiți la înălțimea așteptărilor mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul este domnul Ostrevicius. Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, domnule comisar, campania brutală anti homosexuală în uh, cecenia lui Kadyrov este încă un exemplu al cât de puțin uh, contează drepturile omului în această parte a Rusiei astăzi teroarea continuă împotriva și persecuția opoziției a activiștilor pentru drepturile, drepturile omului și a opoziției a fost extinsă acum asupra minorității LGBTI. Din păcate, toate crimele din Cecenia nu reprezintă o campanie izolată. Este uh, doar un numitor comun care reprezintă starea drepturilor omului din Rusia în general. Să ne reamintim că în martie anul curent, Rusia a adoptat o uh, legislație care decriminalizează violența în cadrul familiei, iar acum asistăm la asemenea fapte. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că uh, politica noastră față de Rusia reflectă în mod serios crimele împotriva minorității LGBTI din Cecenia. Trebuie să fie foarte clar de la bun început că este inacceptabil. Homofobia aparține uh, unui trecut rușinos. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Iar acum, ultimul autor al acestei întrebări, Domnul Demesmacher, două minute. Colegas... Mulțumesc, stimați colegi. Mâine, pe 17 mai, în țara mea, în Flandra și în multe locuri, va flutura drapelul în culorile curcubeului, inclusiv uh, pe fațada Parlamentului din Flandra Uh, comunitatea LGBTI nu are probleme în țara mea, dar uh, Ziua Internațională împotriva homofobiei trebuie să ne gândim că intoleranța este în creștere pe lume și uh, există chiar pedepsa cu moartea pentru cei care vor să fie altfel decât majoritatea. În Caucaz domnește încă iarna, la propriu și la figurat. Există sute de ceceni care sunt hărțuiți uh, pentru uh, că sunt homosexuali. Uh, aruncarea lor în lagăre um, este inacceptabilă trebuie ca și societatea din această țară să protejeze oamenii. Dar ce face șeful de la Kremlin, Putin? El sprijină guvernul din uh, Cecenia și uh, oprimă pe simpatizanții de la Moscova pentru comunitatea LGBTI. De fapt, Uh, Rusia nu întreprinde nimic uh, pentru a schimba situația din Cecenia. Faptele cumplite trebuie să fie anchetate, făptașii trebuie să fie judecați, iar uh, victimele trebuie să fie despăgubite. Dar ce poate să întreprindă Comisia? Pentru că avem niște principii vis-a-vis -vis de comunitatea LGBTI nu este suficient să spunem că suntem îngrijorați. Cei care acum sunt închiși trebuie puși în libertate și uh, trebuie să combatem acest regim crud. Mulțumesc foarte mult. Iar acum, din partea vi- Comisiei Europene, a vicepreședintei uh, Comisiei, uh, va avea cuvântul domnul comisar Christoph Stylianides. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, uh, nimeni nu ar trebui să fie discriminat sau atacat pentru că iubește o anumită persoană. Acest lucru a, trebuie să devină o parte integrantă a conceptului pe care îl avem despre egalitate, drepturile omului și libertățile fundamentale. E vorba de o valoare europeană și noi credem că este și o valoare universală. Doresc să vă amintesc că în 2013 Uniunea Europeană a adoptat îndrumări pentru a promova și proteja asigurarea drepturilor omului pentru comunitatea LGBTI. Vor Forțele diplomatice uh, ale Uniunii Europene au patru priorități. În primul rând, să elimine legile și politicile discriminatorii și uh, printre care și uh, pedepsa cu moarte, nediscriminarea și egalitatea locuri de muncă la, în serviciile de sănătate și în sistemul de educație interzicerea violențelor împotriva persoanelor LGBTI și 4. susținerea celor care apără drepturile omului. Uniunea Europeană acționează prin diplomație silențioasă și uh, aduce problema LGBTI în uh, dialogurile politice și de drepturile omului pe care le are cu state terțe. Uh, UE, de asemenea, susține societatea civilă prin instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Astăzi, după cum au spus-o deja autorii, ne aflăm aici pentru a discuta acuzații foarte serioase de uh, crime împotriva homosexualilor în Cecenia. Persecutarea homosexualilor care au dus la răpirea, tortura și uciderea lor sunt cele mai recente um, evenimente îngrijorătoare care au avut loc în Cecenia. Poliția justifică tot mai mult uh, violența, iar autoritățile federale rusești uh, reduc importanța acestor uh, raportări ca fiind calificându-le drept exagerări și știri false autoritățile ruse nu au luat nicio măsură eficientă pentru a pune capăt violenței și pentru a proteja victimele. Uniunea Europeană și statele membre, ca și uh, alte state și mai multe organizații activiste pentru drepturile omului, au condamnat uh, evenimentele și au solicitat o anchetă completă pentru a vedea uh, cum s-au dorat evenimentele. Ieri, nu mai târziu de ieri, ministrul, uh, ministrii de externe ai UE au discutat la Consiliul de Afaceri Externe modul cel mai uh, eficient de a uh, proteja victimele acestor presupuse abuzuri. alta reprezentantă Federica Mogherini a vorbit direct cu ministrul Lavrov despre îngrijorările noastre când pe 24 aprilie s-a aflat la Moscova. Atunci a subliniat necesitatea de a opri imediat uh, oprimarea homosexualilor în Cecenia și uh, de a ancheta aceste raportări înfiorătoare. Din păcate, raportul uh, domnului Lavrov, repetat la conferința de Presă, a fost că autoritățile naționale, internaționale și naționale nu au niciun fel de dovadă că au avut loc presupusele persecuții. La Moscova, înalta reprezentantă a avut uh, ocazia de a discuta problema și cu societatea civilă și cu jurnaliștii, însă este alarmant că jurnaliștii care au uh, dezvăluit această campanie de violență au, au fost obiectul amenințărilor directe din partea guvernului cecen și au fost forțați să părăsească țara. Aceasta este, din păcate, situația de vedere. Am cerut uh, ambasadorilor UE din Moscova să facă tot ce se poate pentru a-i ajuta pe cei care au fost uh, țintele abuzurilor, în special cei care în continuare se tem pentru siguranța și securitatea lor personală. Mai multe state membre sunt dispuse să ajute. Ce se va, totul se va face fără fanfară, în liniște, pentru a proteja victimele, în primul rând. Oricum vom încerca să facem apel la autoritățile ruse pentru a se derula o investigație eficientă și temeinică în uh, legătură cu aceste raportări privitoare la răpirea și uciderea homosexualilor în Cecenia. Vinovații complicii la aceste crime trebuie să fie aduși în fața justiției. Credem cu tărie acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. And now, uh... Acum, reprezentanții grupurilor politice vor avea cuvântul. În primul rând, din partea PPE, are cuvântul doamna Corața Bild. Un minut și jumătate. Really my... Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur colegilor mei în uh, sentiment, sentimentul de revoltă Uh, față de acțiunile din Cecenia cu oamenii care au fost deținuți și torturați doar pentru că au fost uh, persecut, percepuți ca fiind homosexuale. Este o, uh, un tratament inacceptabil al ființelor umane care depășește discriminarea, este persecuție, este înfricoșător și inacceptabil și nu putem să întoarcem privirea. Uniunea Europeană trebuie să fim uniți, să acționăm împreună și uh, salut faptul că președintele nostru a acționat imediat și a uh, luat uh, acțiune uh, și toate statele membre ar trebui să ceară eliberarea imediată a celor care încă sunt deținuți ilegal și să ajute victimele. Federația Rusă trebuie să denunțe um, în mod uh, uh, deschis aceste crime. Nu trebuie să existe impunitate și toți cei care au comis aceste crime trebuie să ajungă în fața justiției. Trebuie să se oprească intimidarea asupra um, celor care au denunțat aceste acțiuni, apărătorii drepturilor omului toate uh, persoanele sunt egale și nici un individ sau un grup nu poate să fie persecutat pentru că este diferit sau perceput a fi. În timp, momentul actual, ura, homofobia, discriminarea nu pot să fie justificate în niciun caz în numele valorilor religioase. Trebuie să continuăm să uh, creăm o cultură a toleranței și am cosemnat uh, din convingere această uh, rezoluție. Vă mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Valenciano. Querías quedarte inconsciente para que te dejaran en paz, pero no, te electrocu. Vrei să rămâi, uh, să devii inconștient ca să nu mai uh, simți nimic, însă nu te lăsau nici măcar asta. Totul începea. După câteva zile, oamenii începeau să miroasă carne putredă. Asta a spus un tânăr cecen care a reușit să scape dintr o dintre de concentrare pentru homosexuali care există în Cecenia. Să fii homosexual în Cecenia, ca și în alte locuri din lume, înseamnă, în cel mai rău caz, moartea ta și, în cel mai bun caz, să trăiești clandestin, uh, terorizat și urmărit. Guvernul cecen spune că nu sunt probleme cu homosexualitatea în Cecenia, pentru că în Cecenia nu există homosexuali. Oficial, Cecenia face parte din Federația Rusă, însă Kremlinul se uită în altă parte, închide ochii și îi lasă să facă, să-și facă de cap. Oficial, Rusia face parte din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care interzice tortura și discriminarea din orice motiv. Oficial și, mor, și moral, Uniunea Europeană trebuie să fie activă în apărarea și protecția drepturilor LGBTI în relațiile sale cu statele terțe. Apărarea acestor persoane, domnule comisar, trebuie să um, fie pe agenda relațiilor noastre cu Rusia. Nu putem să ne permitem să închidem și noi ochii pentru că aceste persoane care sunt uh, subiectul persecuțiilor uh, nu au decât vocea noastră pentru a fi apărați în multe cazuri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult în numele grupului ALDE. Domnul Federle are cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru poziția sa foarte hotărâtă, pentru că se respectă valorile europene. Mulțumesc și colegilor care s-au pronunțat pentru că este nevoie de o rezoluție care să fie uh, um, amplu susținută. Trebuie să demonstrăm Federației Ruse și Ceceniei că nu acceptăm o asemenea poziție. Și doamna Corața Bild a spus că cei care se află acum reținuți trebuie să puși în libertate, trebuie să aibă dreptul să se întoarcă acasă a curăța Cecenia de homosexuali înainte de începerea Ramadamului este o aberație. Uh, deci uh, lucrurile uh, sunt legate de politica lui Putin vis-a-vis -vis de comunitatea LGBTI. Iar acum trebuie să apărăm drepturile acestei comunități într-o manieră cât mai hotărâtă. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului GUE NGL are cuvântul doamna Cornelia Ernst. Când președintele Kadirov afirmă că nu există homosexual în Cecenia, este um, un adevăr ca cel că Eva a fost um, creată dintr-o coastă a lui Adam fie că uh, ești lesbiană, homosexual, transgender, uh, este până la urmă um, un dar al naturii umane pe care trebuie să-l apărăm, trebuie să înceteze prigonirea homosexualilor de către guverne și uh, în Cecenia, din păcate, homosexualii sunt arestați, uh, sunt uh, torturați, sunt uciși. Toți cei care se află în lagărele de concentrare, am putea spune, trebuie puși în libertate. Nu este acceptabilă sterilizarea obligatorie Uh, acestor oameni, iar dacă sunt prigoniți în statele lor, trebuie să le acordăm azil în statele noastre. Face parte din drepturile pe care este clădită Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Din partea verzilor, doamna Rebecca Harms, un minut. Prima știre pe care am primit-o despre acest pogrom uh, spunea că uh, l au aruncat în fața ușii și au spus omorâți-l. Deci, uh, această formulare șocantă uh, am întâlnit-o în știrile care veneau din Cecenia. Dar uh, în același timp sunt foarte pesimistă. Pe de o parte, cred că uh, Angela Merkel sau Federica Mogherini să um, atace acest tip de pogrom public, pentru că în felul acesta exercită o presiune și asupra președintelui Putin, care a promis că va exista o anchetă. În felul acesta putem uh, preveni un alt pogrom, dar nu putem preveni oprimarea uh, comunității LGBTI în aceste state. Tocmai de aceea trebuie să spun, trebuie să urmărim cu atenție situația, dar ceea ce au făcut statele scandinave să creeze posibilitatea de uh, a le acorda uh, drept de azil homosexualilor din Rusia uh, trebuie să se petreacă, de fapt, în toate statele Uniunii Europene. Mulțumesc. Din partea grupului EFT de do- doamna Margot Parker. From Chechnya, are Mulțumesc, domnule președinte. Rapoartele din Cecenia sunt extrem de îngrijorătoare. Este incomprehensibil că într-un stat modern viața cuiva ar, trebui, ar putea să fie amenințată pe baza sexualității sale. Uh, guvernul cecen a înaintat spre barbarism și sunt alături de familiile celor care și-au pierdut uh, membrii în această persecuție îngrozitoare. Rusia a fost criticată foarte mult uh, pentru atitudinile pentru homos- împotriva homosexualității, însă Cecenia a ajuns la o extrem la extreme. Guvernul federal trebuie să arate că aceste acțiuni nu pot să fie tolerate și să, trebuie să ancheteze uh, pentru, și să oprească aceste persecuții din Cecenia. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ștetinea. Eh, jedna a půl minuta. Ano, děkuji vám. Eh, dámy a pánové, ve čtvrtek budeme hlasovat o společné rezoluci o hru. Doamnelor și domnilor, eh, propunem o rezoluție comună legată de încălcarea drepturilor homosexualilor um, um, de către guvernul din Cecenia. Textul rezoluției este foarte bun, condamnă măsurile extremiste uh, aplicate de către guvernul uh, cecen. Uh, faptul că oameni din această comunitate sunt arestați dar mă întreb de ce nu ne-am ocupat de Cecenia încă ani în urmă. Păi, duminica aceasta va avea loc o conferință cu ocazia împlinirea a 20 de ani de la încheierea procesului de pace Elțin și Mașadov au semnat acest contract, dar Putin a neglijat prevederile lui. Se vorbește de fapt despre un război nedeclarat împotriva Ceceniei care este brutal și este o rușine pentru că au murit peste o mie de oameni. Rusia a distrus infrastructura Ceceniei, a bombardat uh, orașele uh, cecene Ehm, sate au fost distruse în totalitate. Deci ehm, Rusia a încălcat toate principiile eh, dreptului internațional și ehm, vă întreb de ce eh, nu eh, vorbim despre toate aceste fapte. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Pier Antonio Panzeri pentru un minut și jumătate. So è stato rilasciato Yuri Joia trecută, Iuri Guian a fost eliberat. El era reținut de autoritățile ruse pentru că susținea o petiție pentru apărarea drepturilor homosexualilor în Cecenia. Oamenii sunt arestați, închiși, torturați, li se înca încalcă drepturile omului. Nu numai că nu au garantarea, garanția unui tratament egal, dar am văzut că încep să le fie încălcate tot mai mult libertățile din cauza orientărilor sexuale. Aparatul de stat primește instrucțiuni să tortureze oamenii doar pentru că sunt homosexuali. Nu știu dacă conștientizăm uh, problema pentru că comunitatea internațională nu răspunde așa cum ar trebui la aceste evenimente. Desigur, interlocutorul nu este unul uh, facil, însă trebuie să evităm deteriorarea și mai mare a situației. Cred că documentul vorbește despre conștiința uh, noastră la nivel, conștiința noastră la nivel european. Uh, trebuie să fim și noi uh, atenți cu comunitatea noastră LGBTI din teritoriul nostru, că, pentru că și această comunitate pe teritoriul european este uh, discriminată, nu putem justifica uh, pe teme de religie sau cultură. Trebuie să apărăm și să fim consecvenți. Mulțumesc, domnule panzerii. Doamna Wikström are cuvântul. Sedan två månader tillbaka har vi bevittnat fruktansvärda brott mot... Mulțumesc. În urmă cu câteva luni am asistat la crime oribile împotriva homosexualilor într-o Cecenie din ce în ce mai islamică. Săptămâna trecută un băiat de 17 ani a fost aruncat de la un balcon după ce familia s-a descoperit că e homosexual. Sunt așa numite crime de onoare care se întâmplă deseori, din păcate, și sunt încurajate de autorități în mod direct. Asistăm la Cecenia la o epurare uh, sistematică a oamenilor pe baza orientării sexuale uh, în uh, viol, încălcare totală a valorilor fundamentale ale drepturilor omului în Uniunea Europeană trebuie să uh, susțin, îi susținem pe acești oameni uh, atacați, trebuie să punem presiunea, presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a acționa împotriva acestor încurajări adresate de autoritățile din Cecenia pentru crime de onoare. Nu putem să întoarcem privirea de la aceste crime care au loc în vecinătatea noastră imediată. Uh, este o, o problemă pe care avem, pe care trebuie să o ridicăm. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că unul din aspectele cele mai grave este legat de declarațiile făcute de către reprezentanții guvernului cecen, conform cărora uh, nu ar exista homosexual pe teritoriul acestei țări. Este uimitor uh, să afli că uh, nu există niciun fel de anchetă, deși există uh, persoane torturate pentru homosexualitate. Deci, trebuie să acționăm și, uh, de fapt, nu este suficient să adoptăm o rezoluție, ci uh, în Uniunea Europeană trebuie să ne îngrijim să existe o respectare a uh, drepturilor uh, omului. Mulțumesc, doamna Forența. Uh, președinte. Cuvântul doamna Hautala. Thanks. Domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru intervenția uh, în forță și pentru modul în care Uniunea Europeană își folosește toate posibilitățile pentru a condamna aceste atrocități despre care am tot auzit uh, în ultimele două luni. Aceste teribile persecuții sunt, pe de o parte, legate de uh, ceea ce numesc ei valori tradiționale. Uh, conform valorilor tradiționale, homosexualitatea ar trebui să existe și acest lucru a fost de asemenea legat de decriminalizarea violenței domestice în Rusia în urmă cu ceva vreme, pentru că familia este doar uh, familia tradițională și ce se întâmplă în sânul familiei nu uh, poate fi atins. Am văzut că au loc ucideri, uh, așa zis, în onoare, care sunt nu doar tolerate, ci chiar induse de stat. Trebuie să luăm poziții cu tărie. Cei care apără drepturile omului sunt persecutați. Forțele de securitate au ars birourile uh, Comitetului împotriva torturii uh, de curând. Următorul vorbitor, doamna Fayon, un minut și jumătate. Hvala lepa, spoștovanii. Čez deset dni nastopi muslimanski mesec Ramadan. Vă mulțumesc. În 10 Uh, zile va începe luna sfântă a Ramadanului și pentru majoritatea musulmanilor din lume, Ramadanul este o, un timp de reflexie, însă pentru, ce, pentru homosexualii din Cecenia este o amenințare pentru că președintele Kaderov are intenția de a epura, de a elimina toți homosexualii din țara sa înainte de Ramadan este un mesaj înfricoșător, uh, semi-oficial, care vine din această republică, din Caucaz. Uh, mărturiile acestor oameni din Dagre sunt înfricoșătoare. Nu pot să-mi imaginez prin ce trec acești oameni acum și ce se va întâmpla dacă autoritățile cecene uh, decid să introducă asemenea metode și pentru lesbiene, pentru persoanele cu handicap sau alte minorități Deocamdată Rusia nu a făcut nimic independent de ceea ce uh, s-a promis și uh, Uniunea Europeană trebuie să îl facă pe Kadyrov, Kadyrov să înțeleagă că persoanele homosexuale au existat întotdeauna în Cecenia și vor continua să existe și că aceste acțiuni reprezintă o rușine la nivel internațional. Este o întoarcere spre evul mediu uh, și Uniunea Europeană trebuie să condamne acest tip de acțiuni. Vă mulțumesc. Urmează doamna Hilde Vautmans. Un minut. Eh, mulțumesc, stimate domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Ca dumneavoastră toți am fost șocată când am văzut uh, imaginile din această regiune și am aflat aceste știri. Am gândit că toate acestea amintesc de cel de-al doilea uh, război mondial. Persoane care erau suspectate de homosexualitate au ajuns în, tab- în lagărele de concentrare uh, pentru reeducare și uh, în cazurile în care au fost puși în libertate, câteodată au fost uciși de către eh, membrii familiei. Asta înțeleg că se întâmplă acum. Noi vom eh, avea sâmbătă o gay parade, o sărbătoare a eh, homosexualilor. Dar uh, mă bucură uh, declarația dumneavoastră, domnule comisar, că cei care se fac uh, vinovați de violențe împotriva homosexualilor trebuie să fie pedepsiți. Să ne gândim să cum putem să protejăm comunitatea LGBTI. Mulțumesc foarte mult. Următoarea intervenție pentru un minut, Alin Smith. President, thank you. I'm glad colleagues... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că suntem atât de uniți în Parlament pe acest subiect uh, crucial, însă nouă ne revine sarcina ușoară. Suntem îndatorați ONG-urilor, societății civile și jurnaliștilor care ne-au adus la cunoștință evenimentele. Oamenii se luptă foarte mult uh, în lor de zi cu zi și sunt persecutați în mod șocant. Uh, ONG-urile vitale care fac muncă uh, vitală trebuie să fie susținute. Novaia Gazeta uh, sunt uh, și ei printre acestea. Ce se întâmplă în Cecenia reprezintă doar un exemplu dintr-o tendință care crește. Există în uh, politică un uh, curent de a crea țapi ispășitori pentru a încinge lucrurile. Progresul este reversibil și uh, trebuie să fim atenți pentru că sunt forțe puternice care cu un anumit succes subminează drepturile omului într-un, în acest moment în care Uniunea Europeană trebuie să fie antidotul și trebuie să fie vocea minorităților în, pentru lumea largă. Noi avem o sarcină importantă, noi eu susțin această moțiune și cred că trebuie să ne facem treaba. Mulțumesc! Eu? Mulțumesc! Domnul Widenholzer. Mulțumesc. Situația din Cecenia este îngrijorătoare de mulți ani. Nicio altă regiune din Federația uh, Rusă nu uh, creează atâtea probleme, inclusiv alimentând fluxul uh, migranților pentru că drepturile omului aici sunt încălcate în mod sistematic și provocator. Uh, modul în care s-a acționat împotriva homosexualilor uh, a îngrozit uh, observatorii internaționali. Este important să ne ocupăm de această problemă, să avem o poziție clară și um, Comisia a dat un semn clar că nu putem accepta o asemenea situație, este expresia îngrijorării noastre Um, față de discriminarea comunității LGBTI, pentru că homofobia poate să ducă la um, fapte ca cele pe care le-am întâlnit în Cecenia. Sigur, e important ca Federația Rusă să afirme că va ancheta aceste lucruri, dar um, trebuie și noi să solicităm o asemenea anchetă. Mulțumesc, domnule Weinholzer, iar acum dau cuvântul doamnei Karima Deli pentru un minut. Mes chers collègues, demain... Stimați colegi, mâine este ziua mondială împotriva homofobiei. În același timp, în Cecenia, homosexualii sunt vânați să fii homosexual. Acolo înseamnă moartea sau exilul. Este inacceptabil să rămânem muți în fața acestei situații, în fața celor care calcă în picioare drepturile omului. Noi trebuie să fim uh, purtătorii de cuvânt, cuvânt ai acestor victime ale persecuțiilor. Trebuie să îi apărăm pe toți cei care au denunțat aceste acte și uh, trebuie să susținem apărătorii drepturilor omului. Europa trebuie să dea dovadă de curaj în fața a ceea ce se întâmplă în Cecenia uh, sub, sub oblăduirea domnului Putin. Cecenia vrea să uh, găzduiască uh, Cupa Mondială de Fotbal. De fotbal. Unii să joace fotbal și alții să fie masacrați. Acest lucru se vede foarte clar că drepturile omului nu sunt respectate în Rusia și statele sale satelit. Vă mulțumesc, doamnă Deli. Urmează acum doamna Sylvie Guillaume, un minut. În 2013, vous l'avez rappelé, monsieur le în 2013 am uh, salutat uh, adoptarea de către Consiliu a îndrumărilor privind LGBTI. Credeam că aveam uh, la dispoziție instrumentele necesare pentru a combate homofobia. Patru ani mai târziu trebuie să recunoaștem că comunitatea LGBTI este în continuare um, discriminată în Europa. Acest lucru uh, este valabil și în exteriorul Uniunii Europene pentru că uh, o lege homofobă a fost votată în Rusia acum patru ani și deja se vede efectul asupra comunității LGBTI din uh, această țară. Climatul de ură a dus la arestarea a 100 de persoane în aprilie în Cecenia și deținerea lor în condiții absolut monstruoase. Trebuie să trecem la acțiune. Sunt în joc vieți umane. Trebuie să le oferim un sanctuar acestor persoane care nu sunt în siguranță în Rusia. Ambasadele europene trebuie să le dea uh, vize pentru a putea solicita vize în Uniunea Europeană. Autoritățile uh, ruse trebuie să facă lumina asupra evenimentelor din aprilie și trebuie să încearcă, încerce să-și respecte astfel angajamentele față de drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Da. Un minut acordăm acum doamnei deputate Rirantke. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Ceea ce se întâmplă în clipa de față în Cecenia este o formă extremă de escaladare a homofobiei. Uh, Rapoartele legate de torturarea, persecuția prizonierilor, de uciderea lor um, sunt șocante, iar precondiția pentru această dezumanizare este să negăm, să negăm că există femei lesbiene, că există bărbați homosexuali, că există um, și um, transgender și um, toți cei care fac parte din comunitatea LGBT. LGBTI sunt niște realități și noi nu putem să uh, ținem ochii închiși, trebuie să apărăm drepturile celor uh, a căror existență în Cecenia este amenințată. Pentru că suntem mândri că existăm și această comunitate este uh, mândră că există. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului deputat Daniele Viotti. Ale botte cu tubi. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, acești oameni sunt torturați, sunt loviți cu obiecte de uh, fier. Uh, este vorba de dureri atât de insuportabile încât uh, leșini. Aceasta este mărturia unui tânăr uh, cecen torturat. În Cecenia se torturează, însă președintele nu poate să fie atins pentru că este util pentru Putin și uh, a fost tolerat și de către europeni până recent este intolerabil ce se întâmplă împotriva homosexualilor. Ă, până și familia au ajuns, familiile au ajuns să-i persecute și să-i ucidă în așa zise crime de onoare. Dacă ne indignează ceea ce se întâmplă în Europa, ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră și dacă nu ne mobilizăm pentru a ajuta pe cei discriminați, înseamnă că Europa nu apără via- viața în Cecenia. Europa poate să întoarcă privirea sau să folosească toate resursele care stau la, stau la dispoziție. Uh, nu putem să tolerăm încălcarea drepturilor omului. Domnule președinte, consider că dacă Ă, acceptăm aceste violențe împotriva minorităților, migranților, împotriva homosexualilor, este un atac ă, împotriva valorilor europene și trebuie să dăm un răspuns ă, foarte decis. Domnul Dans, un minut. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscător Comisiei pentru ce s-a făcut în numele Uniunii Europene. Suntem uh, aici pentru că societatea civilă a subliniat aceste probleme și uh, exemplele teribile de negare ale autorităților cecene și ruse nu uh, fac deloc dreptate victimelor. Însă, datorită eforturilor ONG-urilor și a organizațiilor precum Novaia Gazeta și a jurnaliștilor care s-au expus la amenințări cu moartea, suntem aici. Eu sunt uh, homosexual și uh, sunt mândru să fiu aici alături de alți homosexuali, alte lesbiene și alți membri ai comunității LGBTI. Știu că aici nu uh, mă va bate uh, nimeni, nu mă va scoate nimeni uh, din sală și uh, că poliția și guvernul meu nu se vor întoarce împotriva mea. Sunt aici pentru a mă proteja. Însă, în uh, Cecenia sau în Rusia, Um, tu, dacă ești membru al comunității LGBTI, nu ești problema, ci cei care te victimizează în acest fel sunt problema. Comunitatea internațională trebuie să te apere. Mulțumesc, domnule Dens, pentru acest uh, discurs impresionant. Doamna Julie Ward are cuvântul. I will never allow the terror. Nu voi uh, permite tiraniei majorității să oprime minorității, a spus Michael Cashman. Uh, uh, în momentul în care a existat Olimpiada de la Sochi și Putin și-a elaborat legile împotriva LGBTI Persecuția homosexualilor din Cecenia este șocantă și comunitatea internațională trebuie să reacționeze. Domnul Putin a spus că va uh, declanșa o investigație după ce uh, Angela Merkel l-a uh, determinat să facă acest lucru, dar eu cred că Uniunea Europeană trebuie să sporească presiunea. Eh, existat o apărătoare a drepturilor omului care a lansat o petiție cu 2 milioane de semnături eh, pentru eh, a susține comunitatea LGBTI din Cecenia. Noi, ă, de asemenea, trebuie să apărăm pe cei care apără drepturile omului, pentru că Uniunea Europeană, ă, din acest punct de vedere, joacă un rol primordial ă, pe lume. Trebuie să îi susține pe toți cei care încearcă să apere drepturile, o respectarea drepturilor omului la ei în țară. Dau cu... Vă rog, un minut domnule președinte stimați colegi situația drepturilor omului în rusia este din ce în ce mai eh, îngrijorătoare. peste o sută de oameni au fost reținuți în cecenia ehm, sub bănuiala eh, că sunt homosexuali și au fost torturați. Cel puțin trei au fost uciși Mulți sunt uh, închiși și sunt torturați în condiții groaznice. Autoritățile locale ne- neagă acest lucru și răspund prin incitarea uh, unor atacuri uh, asupra celor percepuți a fi homosexuali. Autoritățile ruse neagă aceste lucruri. Am susținut această întrebare scrisă pentru că uh, Cred că SAE trebuie să ne informeze în legătură cu acțiunile specifice pe care uh, vor să le uh, ia în legătură cu cazul specific al Ceceniei pentru a asigura protecția fizică a acestor victime și drepturile omului. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum urmează domnul Marc Tarabela, un minut domnule președinte. Libertatea homosexualilor este un drept. Însă în Cecenia, Kadirov a decis să-i extermine pe toți homosexualii de pe teritoriu până pe 26 mai. Mai multe surse credibile au demonstrat uh, existența unui fel de tabere de concentrare unde homosexualii sunt torturați și chiar uciși. Uh, părinții sunt uh, forțați de poliție să-și omoare copiii homosexuali pentru a preveni uh, încarcerarea întregii familii. Acestea se numesc, așa zise, ucideri din onoare. Ei spun că în Cecenia nu există homosexuali. Dacă nu uh, ne-ar veni să vomităm, am râde de aceste declarații. Valorile europene nu ne permit să închidem ochii în fața unei astfel de drame. A venit momentul să acționăm. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarabella. Vă mulțumesc. A venit momentul pentru procedura intervențiilor spontane. Are cuvântul domnul Pospișil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere, pentru că ă, toți am condamnat situația din Cecenia, situația ă, minorității homosexuale din ă, această regiune. sunt oameni amenințați, viața lor este supusă unui risc major. Dar sunt foarte sceptic în ce privește uh, reușita demersurilor, pentru că nu cred că Putin uh, chiar are intenția să declanșeze o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat de fapt în Cecenia. Cred că, uh, într-adevăr, ar trebui să acordăm vize uh, celor care sunt amenințați și să le acordăm uh, dreptul de azil. De asemenea, trebuie să sprijinim uh, jurnaliștii independenți din Rusia. Mulțumesc. Următoarea intervenție, doamna Eli Schlein. Le notizie che arrivano dalla Cecenia e dalla Russia sono gravi. Mulțumesc, domnule președinte. Veștile din Cecenia și Rusia sunt, vizează tortura sistematică a sute de persoane homosexuale sau bănuite a fi homosexuale lagăre de redu- reeducare, toate aceste lucruri sunt medievale și ne duc înapoi la paginile cele mai întunecate ale istoriei umanității. Cu susținerea Uh, statelor vecine. Trebuie să uh, apărăm drepturile comunității LGBTI cu toate măsurile care, pe care le avem la dispoziție uh, și trebuie să punem capăt acestei orori. Mâine este ziua internațională împotriva homofobiei și aceste evenimente demonstrează cât de esențială este acea zi, această zi în Regimia se organizează o, un marș de susținere a drepturilor omului, este o luptă pentru noi toți, este vorba de drepturile omului fundamentale care susțin Uniunea noastră. Vă, vă mulțumesc. Urmează doamna deputat Pecera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, legea împotriva propagandei gay a lui Putin din 2013 a dus la o persecut- la persecuția lui Kadyrov de astăzi. Suntem de acord că este insuficient să adopți o rezoluție uh, dacă aceste uh, abuzuri continuă. Vă rog să susținem cererea prezentată recente organizațiile LGBTI în fața Curții Penale Internaționale ca acest tribunal să îl judece pe președintele Cecen pentru genocid împotriva homosexualilor. Nu trebuie să existe impunitate pentru cei care îi torturează pe torturează al, alți oameni. La Madrid, la World Pride, vom fi câteva milioane care vom uh, uh, lupta împotriva homofobiei în lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Castaldo. Grazie, președinte. La situazione care ci viene riportata. Mulțumesc, domnule președinte. Situația care ne-a fost descrisă din Cecenia este extrem de alarmantă, îngrijorătoare. Se fac acuzații foarte serioase. Sunt uh, relatări privind condiții uh, sumbre de detenție, a homosexualilor, pentru infracțiuni legate de gen și uh, cazuri de ucidere, dincolo de persecuțiile care au loc în sânul familiei și chiar între prieteni, din cauza că se percepe nevoia de a proteja onoarea familiei. Președintele Kadirov are o atitudine inacceptabilă și nedemnă de o persoană care ocupă o poziție în cadrul guvernului. Trebuie să facem apel la Rusia să facă o anchetă adecvată, pentru că ei ar trebui să protejeze victimele și uh, familiile și oamenii afectați ar trebui să fie duși într-un loc de siguranță. Mulțumesc ultimul vorbitor, în numele Comisiei reprezentăm doamna Mogherini, domnul uh, Silianides. Dear colleagues, Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră și uh, pentru unitatea de care ați dat dovadă în acest problemă foarte gravă. Împărtășim îngrijorarea în legătură cu ceea ce se întâmplă în Cecenia suntem cu toții de acord că această problemă, este, aceste fapte sunt complet inacceptabile și personal sunt de părere că este o rușine pentru că trebuie să discut, este rușinos că trebuie să discutăm acest lucru în secolul 21 Violențele împotriva comunității LGBTI au devenit, uh, au dat vizibilitate situației dezastruoase a drepturilor omului în Republica Rusă. Mm, vom continua să lucrăm cu statele membre pentru a, sus pentru a susține victimele și pentru a pune presiune asupra autorităților ruse pentru a opri aceste violențe și pentru a asigura justiție pentru victime Vă rog să fiți conștienți că unele din eforturile noastre comune vor necesita uh, răbdare și confidențialitate. Încercăm cu toții să ajutăm, dar nu putem să publicăm, să dăm publicității tot ceea ce se uh, întreprinde. Câteodată să fie eficient este mai important decât să uh, uh, fi văzut uh, asta pentru interesul celor implicați. Și vă spun acest lucru pentru că cunosc anumite cazuri de, de pe teren. Uh, închei prin a vă semnala din nou aprecierea Uh, rolului Parlamentului în uh, păstrarea acestei probleme pe ordinea de zi. Trebuie să continuăm lupta noastră pentru a arăta uh, dorința, disponibilitatea noastră și convingerea în legătură cu drepturile comunității LGBTI. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Commissioner especially... Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, în special pentru cuvintele dumneavoastră în legătură cu datoria noastră și rolul Parlamentului. Mulțumesc foarte mult. Încheiem această dezbatere. Am primit uh, cinci proiecte de rezoluție, șase proiecte de rezoluție din partea celor șase uh, grupuri politice.